Trecem acum mai departe la raportul domnului Marinescu și anume raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții. Îl salut pe președintele BEI, domnul Hoyer, care a venit astăzi la reuniunea noastră și dau cuvântul mai întâi raportorului domnul Marinescu.